Dear colleagues, uh, as you can see, uh, small... Dragi colegi, după cum vedeți, a avut loc o mică revoluție. Președintele și mulți vicepreședinți au dispărut. Nu pentru că a venit poliția la noi, cu siguranță din alte motive. Eu sunt singurul eurodeputat prezent Deci n-am putut refuza um, prezidarea ședinței. Astăzi avem o dezbatere privind marea criminalitate organizată internațională și um, e vorba de evaluarea amenințărilor um, pe care le prezintă această mare criminalitate organizată. Suntem la începutul unui nou ciclu de politici pentru perioada 2013-2017. Europolul tocmai a publicat o nouă evaluare privind uh, marea criminalitate organizată și vom uh, asculta prezentarea acestui studiu. Avem un grup de vizitatori de la Ministerul pentru Justiție și Afaceri Interne din Regatul Unit. Uh, sperăm că ne vom purta bine ca să rămână și Regatul Unit în Uniune. Gata cu gluma. Acum trecem la lucruri mai serioase. Contribuția Parlamentului la acest proces Dăm mai întâi cuvântul domnului director al Europol, domnul Wainwright. Va avea aproximativ 15 uh, minute la dispoziție și apoi domnul Martin Power, președintele Comitetului Permanent pentru Cooperare Operațională în materie de securitate internă, COSI, va avea cuvântul și el pentru un sfert de oră. Și apoi vom vedea cine va reacționa din sală în aceste condiții mai târziu. Vă rog, domnule Wainwright, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În ciuda lipsei aparente de interes pentru subiect uh, uh, din partea membrilor comisiei, uh, totuși îmi pare foarte bine că mă aflu astăzi aici pentru a prezenta evaluarea privind criminalitatea organizată internațională, marea criminalitate organizată și această evaluare a inclus uh, contribuții dintr-o comunitate mai largă, inclusiv din partea profesorilor universitari pentru a evalua cât mai obiectiv um, amenințarea din partea criminalității organizate. Mm, acesta este cea mai importantă evaluare a Europolului. Am colectat date timp de 2 ani din diverse surse și este baza ciclului multianual de politici al Uniunii care a început în 2010. Vedeți uh, pe slide, dar și din publicația din această săptămână, faptul că, ca urmare a studiului nostru, am realizat un set de uh, recomandări în legătură cu amenințările cele mai grave cu care se confruntă Uniunea Europeană în legătură cu criminalitatea. Nu uh, le voi citi pentru că le aveți pe ecran. Ministrii pentru Justiție și Afaceri Interne vor folosi aceste recomandări în următoarele săptămâni ca bază pentru definirea obiectivelor strategice pentru următorii patru ani în um, lupta împotriva criminalității, mari criminalități organizate în Uniunea Europeană. Cum am ajuns la aceste concluzii și recomandări? În evaluarea noastră am uh, inclus uh, concluzii în legătură cu modul în care crima organizată devine în ce în ce mai dinamică, mai complexă și rămâne o amenințare gravă la securitatea și prosperitatea Uniunii Europene. Am observat mm, după apariția crizei economice în uh, ultimii ani că piața neagră a crescut uh, și profiturile ilegale sunt în valori de miliarde în fiecare an. De aceea trebuie să asigur... Uh, de a... Acesta este o piedică în calea reconstrucției economice. Am identificat mii de grupuri ale criminalității organizate active în Uniunea Europeană. Am observat că efectul, efectele globalizării în societate în general și în comunitatea de afaceri au dus la apariția a multor variațiuni în activitatea criminală. Domeniile tradiționale, cum ar fi traficul de droguri, eh, reprezintă în continuare amenințări grave, dar apar și noi amenințări pentru că um, rețelele criminalității organizate exploatează legea, internetul pentru a genera profituri ilicite cu riscuri mici. Aceste noi tendințe schimbă natura criminalității organizate care se bazează în ce în ce mai mult pe o rețea de grupuri prezente la nivel internațional, deci o situație mult mai fluidă decât uh, înainte. Avem în continuare uh, probleme grave cu organizații mari de tip mafiot, dar observăm că apare o nouă comunitate de grupuri în rețea mai mici, mai mobile, în uh, multe sectoare și uh, active în multe țări. Un exemplu este vizibil în domeniul produselor contrafăcute, în uh, dezvoltarea um, noilor substanțe psihoactive, uh, fraude online și fraude uh, cu TVA, la TVA. Criza economică și schimbările în uh, cererea consumatorilor au dus la schimbări pe piață. Multe grupuri uh, exploatează noile oportunități oferite de criza economică, mai ales cele legate de uh, posibilitatea de cumpărare redusă a consumatorilor. Astfel s-au dezvoltat noi uh, linii de produse contrafăcute. Acum uh, fac o scultă analiză a principalelor sectoare ale criminalității. Uh, traficul de droguri reprezintă în continuare sectorul cel mai mare în domeniul crimei organizate grave. Reprezintă aproximativ 30% din totalul problemelor și rutele de trafic uh, înspre Uniunea Europeană și în Uniunea Europeană sunt în continuare foarte dinamice și se schimbă tot timpul. Consumatorul folosesc din ce în ce mai mult droguri multiple, nu doar un singur drog. Astfel, grupurile de traficanți au, și-au uh, diversificat oferta. Deci e vorba de un uh, trafic polidroguri, de, de, de mai multe tipuri de droguri. Cererea de heroină în Uniunea Europeană a scăzut moderat, dar Um, heroina produsă din Afganistan este din ce în ce mai cerută, sunt diversificate rutele pentru heroină, cocaina continuă să fie unul dintre drogurile cele mai populare pentru consumul în masă, dar grupurile din Columbia nu mai au monopolul aici, apar probleme cu cartelurile mexicane care devin coordonatorii pieței din uh, baza lor din America Centrală și de Sud. Uh, nu funcționează număr, număr mare în Uniunea Europeană, dar este o tendință care ne îngrijorează pentru viitor. În ceea ce privește cannabisul, legatul țărilor de jos uh, rămâne esențial aici, dar crește producția și în alte regiuni din, în, din și din afara Uniunii Europene. Ceea ce privește drogurile sintetice, aici um, apar aceste noi substanțe psihoactive, sunt tendințele cele mai dinamice. Ele sunt vândute din ce în ce mai mult online. Iată un exemplu al modului în care um, rețelele criminale pot exploata uh, lipsa legiferării în anumite domenii în momentul în care substanțele devin disponibile online, ele nu pot fi interzise imediat pentru că e nevoie de timp pentru evaluare. Între timp, ele sunt vândute legal pe internet uh, cu altă etichetă și consumate de cetățeni care nu știu ce fac și consecințele sunt uneori fatale. Când uh, substanța este în fine interzisă, uh, grupul uh, îi dau alt nume, o schimbă, o modifică foarte puțin și vând noul produs online. 70 de astfel de substanțe au apărut în 2012. Imigrația ilegală. Inegalitățile la nivel global și economic uh, stau la baza migrației ilegale înspre Uniunea Europeană, care continuă să fie o destinație interesantă uh, și chiar între statele membre din cauza ratei șomajului și accesului uh, la avantaje sociale. Cresc cresc, crește tipul uh, num, uh, tipurilor de canale pentru a ajunge în Uniunea Europeană și crește și traficul de ființe umane. Mulți uh, migranți imigranți ilegali intră în, uh, pe piața neagră, dar sunt obligați să muncească pentru a-i plăti uh, pe cei care i-au ajutat să ajungă în Uniunea Europeană. Traficul de ființe umane continuă să fie o piață foarte lucrativă în Uniunea Europeană și uh, cererea de servicii legate de exploatare sexuală și a persoanelor este în continuare constantă. Având în vedere dificultățile pe piața muncii, companiile încearcă să-și uh, scadă în costurile legate de forța de muncă. Unele grupuri uh, de uh, traficanți de ființe umane generează milioane um, introducând oameni în Uniunea Europeană și obligându-i să ceară alocații familiale și de alte tipuri. Piața neagră, după cum am spus, a crescut mult în criza economică, mai ales uh, pentru produse contrafăcute de sănătate și uh, securitate, care pot face mult rău consumatorilor. Mulți uh, oameni au murit din cauza faptului că au consumat bunuri contrafăcute. De exemplu, alcoolul contaminat a, crea, a dus la peste 50 de victime în Republica Cehă în 2012. Dar Produse contrafăcute generează și pierderi de milioane de euro ca taxe nepercepute și distorsionează concurența pe piață. Sunt din ce în ce mai mult de interes pentru rețelele criminale, pentru că cererea pentru aceste produse crește din ce în ce mai mult în ultimii ani comerțul cu produsuri contrafăcute este o uh, activitate cu risc scăzut, de chiar uh, toleranța socială este ridicată, mai ales uh, pentru produsele contrafăcute de lux. Dar se pune problema securității în um, alimente, băuturi, medicamente, inclusiv vândute online, unde au crescut din cel mai mult um, cantitatea de produse um, contrafăcute vânzute. Criminalitatea în domeniul proprietății continuă să crească în uh, multe state membre. E vorba de furturi de vehicule, uh, furturi în uh, locuințe și în clădiri. Aceste activități sunt foarte mobile. Um, aceste rețele funcționează în multe țări și poliția se confruntă cu dificultăți majore pentru a prinde aceste rețele. Bineînțeles, uh, piața este, este distorsionată și impactul asupra uh, companiilor este uh, simțitor. Frauda este în continuare o problemă tocmai din cauza crizei economice și um, posibilitatea de, pro, de profituri mari, uh, riscul scăzut și uh, uh, ușurința de a uh, comite anumite fraude, îi conving pe uh, membrii rețelelor uh, să comite astfel de fraude online, uh, cu credite, uh, fraude de la accize sau în investiții. Frauda entică ne creează cele mai mari probleme De asemenea, um, fraudele cu produse on gros de, produse, de valoare mare, cum ar fi telefoanele mobile, uh, pentru uh, a nu plăti uh, taxa pe valoare adăugată, este de asemenea un fenomen clar care duc la pierderi de miliarde de euro de taxe și impozite nepercepute de statele membre um, fraude um, de la, tax, de la accize. Mai, e vorba mai ales uh, de um, uh, milioanele de țigări produse ilegal um, și intrate ilegal pe teritoriu, care duc la pierderi de milioane din accize. Spălarea de bani este um, o, um, un tip de criminalitate, la, criminalitate strâns legat de alte tipuri de crimă organizată. Multe relații sunt, uh, multe rețele uh, spală uh, sume mari de bani în mod uh, profesionist prin vânzarea de produse pe internet uh, și structuri de servicii ilicite din și în afara Uniunii Europene care oferă astfel posibilități de spălare de bani. Meanwhile, cybercrime is growing in scale. Între timp, constatăm că cibercriminalitatea e amploare și afectează toți cetățenii de pertutindeni. E vorba în special de fraudă fiscală și Comisia um, Europeană a constatat că 8% din utilizatorii de internet au avut identitatea furată, 12% s-au confruntat cu fraude online, deci impactul este uriaș. Infractorii acum vând accesul la uh, economia underground, digitală, constatăm că tranziția e una mai amplă a modus operandi. Infractorii care nu au cunoștințe tehnice pot oricând să devină activi pe internet. Exploatarea copiilor prin uh, materiale pedopornografice ia amploare și ea. Există medii online Uh, populate de materiale pedopornografice preferate de pedofili și uh, platforme de lansare sunt inclusiv pe Facebook și Twitter. Serviciile devin din ce în ce mai uh, uh, criptate și sunt anonime de cele mai multe ori. Cu privire la frauda cu cardurile, cam 6% din anul trecut uh, din uh, problemele înregistrate la plăți s-au uh, datorat fraudelor cu cardul. Și, în general, uh, știm care sunt practicile și credem că vor, infractorii vor găsi noi căi să se miște, mai ales în ceea ce vește uh, plata uh, mobilă, pe internet, uh, toate aceste lucruri reprezintă noi oportunități de fraudă fiscală și de furt de identitate. Crește și volumul uh, deșeurilor și prețul uh, tratării deșeurilor crește și el. Producătorii încearcă să-și reducă costurile, prin urmare, infractorii întotdeauna pot oferi servicii mai ieftine. Uh, Deșeurile sunt mai târziu uh, transportate ilicit în Africa și în China și acest lucru este foarte îngrijorător pentru noi. Concluzii. Bazat uh, pe ceea ce am constatat până acum, infracțiunile descrise au fost subliniate și în trecut, însă de data aceasta persistă și activitatea infracționistă ia amploare. Grupurile infracționiste ne îngrijorează în mod special. 3600 de grupuri infracționiste sunt active și toate reprezintă o amenințare către indivizi și întreprinderi în Uniunea Europeană. Uh, infractorii dau do- dovadă de flexibilitate, sunt foarte inventivi, uh, e o problemă pentru poliție să identifice cu ușurință și infractorii de fiecare dată găsesc noi surse de profit, mai ales acum în criză nu doar criza economică e un factor favorabil, există mai mulți factori societali care uh, practic uh, ajută la dezvoltarea crimei, uh, dezvoltarea internetului, dezvoltarea tehnologiei și lacunele care există în sistem. În acest studiu există un capitol întreg destinat analizei factorilor care favorizează infracțiunile. În următorii ani, când vom investiga și analiza diferitele probleme, vom urmări modul în care factorii de risc uh, iau uh, amploare și cum putem să-i gestionăm mai bine în planul societății, pentru a pune bețe în roate infractorilor. Acum colegul meu, președintele Cozi, va explica ce înseamnă toate acestea în ciclul politic european. Aveți câteva date principale uh, pe ecran vedeți cum uh, Consiliul își va uh, structura activitatea și concluziile. La final, permiteți-mi doar să vă prezint un slide cu uh, ce credem noi că trebuie să se întâmple în plan politic și în plan normativ. Crimă organizată e o mare amenințare față de societate și ar trebui să fie o prioritate în Uniunea Europeană, contracararea acesteia. Impactul asupra uh, mediului antreprenorial și asupra guvernului este unul mare. Infracțiunile iau amploare, sunt din ce în ce mai diverse. Barometrul, Eurobarometrul recent a arătat că un sfert din cetățenii noștri sunt cel puțin îngrijorați din acest motiv. Sunt foarte îngrijorați din cauza cib, uh, criminalității cibernetice în special. Uh, între timp știm că o parte din bugetul european uh, e destinată uh, acestui sector, dar finanțarea nu este suficientă și nu știm cum anume vom da curs uh, așteptărilor cetățenilor noștri în acest sector. Oricum, eu, din câte înțeleg, acest, această luptă este o prioritate pentru Uniunea Europeană. Uh, Cred că ar trebui să încurajăm o abordare uniformă în statele membre ca răspuns la această problemă. De mai multe ori astăzi am spus că implicațiile sunt directe pentru economie. Crește piața neagră, volumul pierderilor este din ce în ce mai mare. Prin urmare, avem nevoie de o agendă de securitate pentru creștere și trebuie să creăm verigile necesare în așa fel încât să uh, Uh, contracarăm uh, crima organizată și în același timp să propulsăm economia. Cum să reglementăm internetul sau cum să-l reglementăm uh, pur și simplu, pentru că aceste întrebări sunt deja pe tapet de mai mult timp. Și nu e ușor să răspunzi la întrebarea poate fi mai bine reglementat internetul. Din perspectiva noastră există dovezi clare uh, că mediul deschis și anonim al internetului este cât se poate defavorabil infracțiunilor și exploatat pe toate planurile. Impactul financiar este unul, impactul psihologic este altul, mai ales în ceea ce privește materialele pedopornografice. Practic, avem nevoie de toate măsurile necesare pentru acțiune. Convenția de la Budapesta e deja veche de 10 ani și de atunci și până acum uh, lucrurile au evoluat într-un mod cât se poate de rapid. Nu în ultimul rând, pe ce trebuie să ne axăm? Cooperarea internațională. Constatăm o migrație a tiparului și comportamentului infracționist. Înainte existau grupuri uh, separate în plan național, uh, grupuri uh, naționale care uh, își aveau raza de acțiune acasă. Dar acum lucrurile se schimbă foarte repede. În studiul nostru am găsit, de exemplu, grupuri care conțin 60 de naționalități. Operează în peste 35 de țări. Iată cum arată noua față sau noua rasă de infractori și cum acționează aceștia. Prin urmare, e nevoie clar de un răspuns internațional și cred că ar trebui să cooperăm mult mai mult unii cu alții, să fim o uh, comunitate integrată și din acest punct de vedere în Uniunea Europeană în orice răspuns pe care îl acordăm. Vă mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Mulțumesc! Foarte interesantă prezentarea. Înainte de a deschide dezbaterea, aș dori să dau cuvântul domnului Martin Power, care este președintele COSI. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte recunoscător pentru această invitație de a vorbi în numele grupului COZI la comisia dumneavoastră de astăzi. Mă numesc Martin Power, sunt șeful Diviziunii de Securitate uh, al uh, organizației noastre de la Dublin și pentru președinția uh, irlandeză sunt și, uh, ocup și funcția de președinte COZI. Foarte pe scurt, uh, pentru comisia dumneavoastră, aș dori să vă prezint puțin COZI, de ce, ce face COZI, care este misiunea sa și care este rolul său în ciclul de politici. Și cum a spus domnule președinte chiar de la început, am, acum suntem la începutul unui nou ciclu de politici, de, e momentul deci să fac această prezentare astăzi. 2013 e anul cu numărul 4 de activitate al COSI a fost uh, înființată uh, în 2010 în urma deciziei Consiliului după uh, grupul uh, COZI în conformitate cu articolul 71 din tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene. Este um, format din reprezentanți ai statelor membri, este un grup de lucru de la Consiliu și are locul de, rolul de a înlăsni, de a consolida, de a încuraja cooperarea operațională între statele Uniunii Europene în domeniul securității interne. E un mandat foarte vast securitatea uh, internă. Uh, nu avem uh, operațiuni proprii și nu avem nicio funcție legislativă. Ne bazăm ne axăm doar pe uh, facilitarea cooperării între agențiile și entitățile din statele membre care combat criminalitatea organizată. În calitate de comital, uh, comitet, e Uh, sprijinite de către uh, grupul uh, de sprijin COZI și de către o formațiune de la Consiliu. De asemenea, sunt reprezentate la noi și agenții ale Uniunii Europene, inclusiv Europol, Frontex, CEPOL și Eurojust, printre altele, care sunt asociate foarte strâns cu activitățile COZI și participă la dezbateri care sunt importante pentru ele din când în când, când uh, se potrivesc uh, calendarele, reprezentanții și altor agenții, OLAF, uh, monitorul pentru droguri, sunt invitați la lucrările noastre și de asemenea a participat și Agenția pentru Drepturi Fundamentale. În ceea ce privește structura, există două sau trei reuniuni pe președinție și, de asemenea, discutăm împreună cu Comitetul pentru Securitate subiecte care sunt de interesul grupului nostru. Am uh, uh, avut trei uh, reuniuni, am planificat trei reuniuni, prima în aprilie, următoarea, uh, prima în februarie, a doua în aprilie și apoi în iunie. Dar, uh, având în vedere situația din Africa de Nord, Mali și Nigeria și răpirile de ostatici din Nigeria din ianuarie, COSI uh, a uh, organizat în 28 februarie o reuniune specială pentru a discuta amenințările din Africa de Nord pentru a pregăti concluziile uh, pentru Consiliul de la începutul lunii martie. încercăm să înlesnim cooperarea și coordonarea în domeniul securității interne, ceea ce include poliție, uh, granițe, uh, grăniceri și autorități uh, de aplicare a legii. De asemenea, încercăm și să evaluăm direcția generală și eficiența cooperării operaționale și, de asemenea, încercăm și să sprijinim Consiliul, să acordăm consiliere Consiliului în conformitate cu articolul 222 din uh, tratat, în conformitate cu clauza de solidaritate. Probabil că poate știți că, având în vedere uh, grupul al doilea, uh, raportul al doilea al COZI și trimiterea lui la Parlamentul European, am primit reacții foarte interesante am acoperit uh, trei președinții, Polonia, Danemarca și Cipru, din uh, iulie 2011 până în iunie 2012. Care a fost uh, principala noastră misiune până acum? Ne-am uh, referit în primul rând la ciclul de politici și în acest domeniu am acoperit uh, nume, uh, domenii foarte, inter- foarte diverse. Definirea uh, terminologiei, testarea ciclului de politici, tragerea concluziilor, punerea aplicarea acestora și apoi uh, pregătirea următorului ciclu de politici. Și există pași foarte importanți în acest uh, ciclu de politici. În primul rând, evaluarea de uh, amenințare. Directorul Europol s-a referit la acest lucru. Apoi, uh, deci, uh, deciziile politice. Um, COZI este implicat în această a doua fază, în uh, elaborarea concluziilor. Și apoi faza de implementare vizează mai ales statele membre împreună cu Europol și alte agenții um, și apoi faza ultimă, faza de evaluare. În urma acesteia, probabil că uh, va fi definit următorul ciclu de politici și uh, uh, accentul care trebuie pus pe o politică sau nu. Având în vedere raportul din 2011, Consiliul a identificat o serie de priorități. Acestea includ domenii precum Uh, combaterea crimelor din Balcanii de Vest, uh, uh, criminalitatea organizată, um, combaterea traficului cu, de carne vie și așa mai departe. În acest an, accentul e diferit, Balcanii de Vest și Africa de Nord, focare care au fost în afară Uniunii Europene, dar care au influențat Uniunea Europeană. Și apoi, accentul pe anumite tipuri de infracțiuni, imigrația ilegală, traficul cu ființe umane, droguri, cibercriminalitatea, subiecte care au fost uh, uh, au făcut obiectul prezentării și directorului Europort, dar care sunt foarte importante. Și apoi mai există și uh, aspecte orizontale felul în care un tip de infracționalitate dă naștere altui tip în lanțul criminalității. Mandatul COZI a fost să implice statele membre, deci să impulsioneze acest proces. Și pe de altă parte, și să asocieze agențiile la acest proces. Dar s-a considerat că e necesar să fie acești uh, vectori, pentru că e vorba de persoane care se vor ocupa de domeniu uh, și, uh, și să se încurajeze cooperarea. Apoi am avut uh, planurile operaționale și obiectivele strategice. Scopul era să identificăm măsurile care trebuie să fie adoptate, care să ducă la rezultate. Așa cum am spus la următoarea reuniune de la COZI, și s-a spus acest lucru și de directorul Europol, la această reuniune vom uh, integra și concluziile Europol și vom încerca și să identificăm principalele amenințări uh, pentru a pregăti uh, uh concluziile Consiliului. Metodologia pe care ne bagăm, pe care și directorul a prezentat-o în 2011, era menită să vadă care sunt cerințele pentru clienți în acest uh, domeniu al combaterii crimei uh, organizate. Noi am avut o metodologie pentru a ne pregăti rapoartele și, de asemenea, am uh, înțeles și care sunt așteptările uh, în ce privește SOCTA și cum ar trebui să arate concluziile noastre la sfârșitul acestui proces. Prioritățile încercăm să ne asigurăm că sunt aceleași școale uh, statelor membre, ale agențiilor, ale Consiliului, deci prioritățile care necesită gradul cel mai ridicat de atenție. În ce privește monitorizarea, uh, în timpul deșinției, președinției daneze s-a revizuit uh, ciclul de politici și ne-a bazat pe ce a făcut COZI în acest sens. Monitorizarea progreselor s-a făcut pe baza uh, raportorilor din planurilor naționale de acțiune. Deci au fost uh, contribuții din partea Europor a coordonatorilor naționali și a celor care s-au ocupat de proiecte. De asemenea, a mai existat și un document al Comisiei care, s -a care a evoluat, uh, evaluat ciclul de politici. Scopul era să uh, influențăm uh, uh dezvoltarea următorului ciclu de politici. S-a constatat că uh, în general, ciclul de politici a avut valoare adăugată, am avut o metodologie foarte clară, am evaluat prioritățile în ce privește uh, combaterea criminalității organizate. De asemenea, am avut o experiență în cooperarea împreună pentru atingerea priorităților, obiectivelor și Europol a avut uh, un rol foarte clar de jucat în acest sens. Au mai constatat și îmbunătățiri în alte domenii uh, și îmbunătățiri posibile. De exemplu, am încercat să încurajăm statele membre să participe mai mult, pentru că dacă statele membre participă, atunci uh, activitatea noastră se va îmbunătăți pentru că înțelegem mai bine uh, care sunt prioritățile statelor membre în domeniul criminalității. Deci, bineînțeles că statele membre sunt invitate să participe și participații din partea statelor membre sunt încurajați să aibă un rol important în uh, uh, trasarea uh, direcției și apoi trebuie să uh, sensibilizăm și cu privire la ciclul de politici. Poate și ce facem astăzi își aduce contribuția, dar în statele membre, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că ciclul de politici este mai bine cunoscut, astfel încât uh, în domeniul criminalității, combaterii criminalității organizate să fie mai implicați oamenii. Și, de asemenea, și în pregătire aici, ce polul are un rol uh, uh, pentru a combate crima organizată. De asemenea, s-a considerat că e nevoie de formulări mai concrete a obiectivelor strategice uh, pentru a ne asigura că acțiunile din planurile, naționale, uh, planurile anuale de acțiune sunt suficient de operaționale. Și, pe ansamblu, de aceea, aceasta este menirea de existență, justificarea cozii, pentru că doar astfel cozii poate să evalueze uh, activitățile. De asemenea, să considera că e nevoie de mai multă flexibilitate în uh, finanțarea altor domenii, ceea ce este foarte important pentru planurile naționale de acțiune. Dar așa cum s-a spus deja, ne aflăm acum la începutul nou uh, uh, ciclu de politici. SOCTA și-a dus contribuția și rolul nostru este să trasăm prioritățile. Acesta va fi obiectul ședinței din aprilie și apoi să uh, trimitem uh, concluziile uh, pentru Consiliul din iunie, Consiliul JAI. Deci, prezența mea aici astăzi este foarte pertinentă în acest sens. Deocamdată însă, pentru că încă încercăm să adunăm răspunsurile statelor membre înainte de a avea o, o ordine de zi a Consiliului, deocamdată e prematur să mă, mă, mă exprim în ce privește activitatea SOCTA. Dar vom încerca să uh, identificăm actorii și prioritățile relevante, acțiunile care sunt considerate necesare pentru atingerea acestor obiective. Din iunie vom uh, întocmi planuri multianuale, planuri strategice pe fiecare prioritate și abia după aceea vom avea planurile operaționale. COSI va continua să monitorizeze și să, să primească rapoarte cu privire la uh, punerea în aplicare a plan, planurilor de acțiune operaționale. Mai există și alte domenii în care activează COSI, de exemplu, în Pactul European privind drogurile, COSI a lansat uh, uh, grupuri pe proiecte pentru a aborda combaterea unor crime, unor uh, traficului de droguri, uh, cocaină, heroină și așa mai departe, noi decidem care au fost activitățile care merită uh, continuate. Deci pentru cocaină și heroină în planurile naționale relevante. Concluziile Consiliului din 29 februarie au preluat concluziile COZI, noi am încercat să promovăm uh, cinci dintre aceste măsuri și s-a decis că aceste acțiuni pot fi considerate ca acțiuni uh, sub uh, titlul sau la rubrica combaterea imigrației ilegale și de asemenea combaterea presiunii migratorii. În ce privește Africa de Vest, noi am, am coordonat grupurile de la Consiliu în ce privește combaterea criminalității în această parte și am identificat măsuri necesare în acest sens. Uh, de asemenea, Europol și Cipol și-au adus, uh, Cepol și-au adus uh, contribuția. Foarte importante pentru viitorul acestor organizații. În ceea ce privește coordonarea, rolul COSI este să încurajeze, să înlesnească cooperarea și coordonarea între agențiile din domeniul JAI. Este o chestiune foarte importantă pentru COSI e clar că coordonarea agențiilor uh, în fața a diverse fenomene este foarte importantă. Am uh, menționat și dimensiunea uh, securitate externă. Am spus că avem ședințe sistematice, regulate cu Comitetul pentru Politica Externă. Încercăm să coordonăm și să, co- să întărim um, cooperarea în acest domeniu și situația din Nord Africa, în Mali și Algeria, în prima parte a acestui an, a reprezentat un imbold pentru COZI să organizeze o, uh, o reuniune la sfârșitul februarie cu uh, SEAE. Uh, referitor la raportul Comisiei cu privire la punerea aplicare a uh, comunicării cu privire la securitatea internă, uh, la ședința din COZI uh, din aprilie, va, prezenta urmă, va fi uh, prezentată următoarea comunicare uh, și vom pregăti și dezvoltarea noului ciclu. Vom avea și alte rapoarte, planul european de acțiune pentru combaterea traficului ilegal și așa mai departe, toate acestea vor fi discutate cu o zi. Știu că în mare măsură acum COZI se apropie de sfârșitul primului Uh, ciclu de politici. Am învățat foarte multe în uh, prima parte a mandatului nostru. Am spus că am avut o metodologie pentru uh, dezvoltarea SOCTA. Am monitorizat, am evaluat și în urma acestor, acestei activități va apărea un nou ciclu de politici. Nu voi mai spune mare lucru. Sper că v-am zugrăvit puțin activitatea COZI, funcțiile, atribuțiile noastre, dar aș dori să mai subliniez că președinția irlandeză acordă importanță foarte mare dialogului cu Parlamentul European în toate aceste domenii. Și m-ar interesa tot ce aveți de spus în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Avem pe lista vorbitorilor doamna Mathieu, domnul Albrecht și domnul Mulder și domnul Papa Nicolau. Cred, sper că va lua cuvântul mai târziu. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să îl felicit pe domnul Wainwright pentru acest excelent studiu și pentru calitatea prezentării sale. Am citit o mare parte din studiu și Sincer, nu trebuie să fim prea pesimiști din fire, pentru că cine a citit acest studiu, uh, pur și simplu, uh, după ce a citit acest studiu, pur și simplu ne vine să ne aruncăm pe fereastră. Ne-am întâlnit de mai multe ori cu dumneavoastră și cu laboratorii dumneavoastră la Comisia CRIM, dar după audierile la Comisia CRIM, la care aflăm lucruri care se regăsesc în acest uh, studiu, ne dăm seama că ce se întâmplă în Uniunea Europeană e grav, ce vine din exteriorul Uniunii, dar și ce fenomenele care se întâmplă aici la noi. Deci, sincer, uh, ne disperă situația. Bineînțeles, avem conștiință de piața neagră, Bineînțeles, cu toți în fiecare zi, dacă e să spunem adevărul, ne confruntăm cu această piață neagră. Dar uh, ceea ce spuneți în legătură cu pedofilia mă îngrijorează enorm. Spuneți că fenomenul se va agrava în următorii ani și pentru noi, în calitate de legiuitor, acesta este o constatare de eșec al nostru, dar și al uh, serviciilor de poliție, a serviciilor sociale. Spun că trebuie neapărat să facem ceva pentru a lupta împotriva acestui fenomen, uh, pentru că e vorba de copii și uh, să ne întrebăm ce putem uh, face în legătură cu acești oameni care sunt bolnavi de este un fenomen foarte alarmant. Un alt fenomen alarmant este traficul de ființe umane, ne-ați vorbit și despre criminalitatea în domeniul mediului. Mi-aduc aminte că în, la Comisia CRIM, un colaborator al dumneavoastră ne-a arătat uh, fotografii alarmante de produse contrafăcute, pesticide și alte produse care au intrat în Uniunea Europeană și sunt folosite de agricultori. Rezultatele sunt absolut dramatice. Deci, iată produse contrafăcute care ajung pe piață și demonstrează ce spuneți dumneavoastră în studiu, și anume că grupurile criminalității organizate se adaptează foarte rapid la piață, se, adaptă, se adaptează mult mai bine decât legiuitorii, forțele de poliție sau magistrații și asta ne sperie. Ce putem face? Aveți o soluție? Poate domnul Paul de la Cozi poate să răspundă la această întrebare pentru că fenomenele sunt alarmante, îngrozitoare și o altă întrebare, ne puteți vorbi despre traficul de arme? Cu toții cunoaștem armele de tip uh, pușcă Kalashnikov care ajung uh, din Balcani uh, și le regăsim uh, în Franța, de exemplu la Marseille. La Marsilia uh, în, folosite în crime uh, lega, uh, strâns legate de rețeaua mafie sau o rețea de tip mafiotă, dar ne spuneți și că există un trafic cu arme uh, care pot fi deținute legal. Uh, spuneți că aceste arme uh, sunt uh, transportate mai mult sau mai puțin legal. Uh, puteți să ne spuneți despre ce arme e vorba? Arme de vânătoare? Uh, Spuneți că ar putea fi vorba de arme de poliție scoase din uz, care se regăsesc apoi uh, în tot felul de traficuri. Uh, aș dori să-mi dați mai multe detalii în legătură cu traficul de arme. Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Următorul uh, um, deputat pe listă este domnul Albrecht. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și domnului uh, Wainwright și domnului Power pentru prezentările lor. Ne bucurăm că vă aflați astăzi printre noi. Am două întrebări în legătură cu cifrele despre care e vorba aici. Pentru mine, Ar fi foarte util și în activitatea noastră în general ar fi foarte util să avem cifre actualizate în legătură cu criminalitatea și pierderile economice în urma acestei criminalități, de exemplu în ceea ce privește spălarea de bani sau frauda. Nu trebuie să ne le dați acum, în detaliu, dar uh, aș dori să ne comunicați aceste cifre nouă celor de la LIBE, dar și celor de la Comisia CRIM. În fine, o altă întrebare. Pe ce definiție vă bazați când vorbiți despre diferitele domenii ale criminalității? Deci pe ce vă bazați aceste categorii? Pentru că sunt lucruri pe care le tot dezbatem de exemplu în ceea ce privește cybercriminalitatea, trebuie să, până la urmă, să avem definiții suficient de clare ca să știm despre ce vorbim. De aceea aș uh, dori să dezvoltați puțin aceste definiții și să vedem dacă împreună putem clarifica termenii, având în vedere că trebuie să facem față unor noi măsuri și unei armonizări a dreptului penal în uh, acest domeniu. De aceea este atât de necesar să avem definiții clare și pentru um, legislația specifică ulterioară în domeniu. Mulțumesc, care cuvântul domnul Ian Mulder acum. Mulțumesc, domnule președinte. Prezentarea domnului Wainwright a fost uh, un tablou foarte sumbru și uh, m-a întristat, uh, pe măsură ce vă ascultam, m-am întristat din ce în ce mai mult. Oricum, asta e situația și trebuie să facem ceva. Întrebarea mea este, are Europolul în momentul de față suficient uh, de multă pondere la nivel legislativ pentru a-și îndeplini în mod adecvat uh, um, sarcinile sau are nevoie de mai mult sprijin la Parlament? Sunteți satisfăcuți de prerogativele dumneavoastră sau doriți mai multe? Apoi, Ați vorbit mult despre criminalitatea pe internet, ne-ați spus că poate fi folosită din ce în ce mai ușor, internetul poate fi folosit din ce în ce mai ușor pentru a, a uh, comite astfel de acte. Eu mă întreb ce putem face având în vedere ce se întâmplă în lume și în afara teritoriului Uniunii Europene, mă întreb dacă e posibil să facem ceva pentru a remedia situația. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul celor doi invitați din stânga mea, aș uh, întreba și eu ce ne puteți spune în legătură cu criminalitatea organizată? Am auzit de la, de la poliția din Finlanda că apar uh, noi tendințe. Mm, ne puteți prezenta în ce direcție, care sunt evoluțiile, care sunt noile fenomene pe care le-ați constatat sau la care vă așteptați? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, pentru, vă mulțumesc tuturor pentru întrebări. Intenția mea nu a fost să fac o prezentare care să vă întristeze atât de mult astăzi, dar, din păcate, aceasta este situația. În metodologia noastră am uh, încercat să prezentăm lucrurile cât mai obiectiv. Ne bazăm pe datele primite de la statele membre și aceasta este situația. Mă bucur că am prezentat situația în mod uh, profesionist uh, pentru a răspunde la întrebări. Mai întâi pentru a răspunde doamnei Mathieu. Vorbiți despre abuzarea sexuală a copiilor online? Este un, acesta este un exemplu foarte bun uh, cu, uh, de barieră care ne confruntăm în lupta împotriva criminalității pe internet. Problema este că utilizat, uh, acești, acești delicvenți abuzează de caracteristicile internetului um, și este foarte greu uh, pentru poliție să ajungă la um, delinventul respectiv. Um, pe internet sunt disponibile um, tot felul uh, de um, unelte pentru a proteja identitatea utilizatorului apar eh, ceea ce se numește rețeaua cenușie. E vorba de uh, o parte din uh, date pe care utilizatorii nu le văd niciodată pentru că sunt foarte criptate și astfel se ajunge la părți enorme din internet pentru stocarea și schimbul de material. Capacitățile de stocare a datei, datelor sunt aproape nelimitate, și capacitățile tehnologice, tehnologice cresc de la an la an. În trecut, în cazuri de probleme de pedofilie, poliția venea la cineva acasă, găsea fotografii, eventual înregistrări uh, video. Acum avem de a face cu suspecți care au făcut, au uh, înregistrat uh, mulți megabytes de uh, material uh, pedopornografic. într-un caz e vorba de 40.000 de ore. Deci, astfel se creează rețele internaționale imense, nu doar într-un oraș sau într-un sat, ci la nivel absolut global. Ne putem pune întrebarea cine are responsabilitatea pentru internet deci, iată, este un exemplu în care metodele tradiționale de aplicare a legii nu sunt utile. Uh, poliția nu mai găsește atât de ușor uh, delinvenții. Uh, la graniță cineva poate să oprească un traficant de droguri, dar nu poate să o facă online pentru că granița nu este una reală, este una virtuală. Într-o răspunde domnului Albrecht care a, a ne-a întrebat care sunt dimensiunile problemei. Eu cred că este o întrebare bună. Din păcate, nu pot să vă dau un răspuns. Noi, cel puțin, nu vă putem da un răspuns uh, la Europol. Uh, chiar uh, s-au făcut multe studii academice pentru a dimensiona problema. Am făcut anumite estimări, de exemplu, 1,5 miliarde de euro pe an uh, sunt pierduți în urma uh, fraudelor cu carduri. 1,2 uh, miliarde sunt pierduți din cauza bunurilor contrafăcute. Pierderi din TVA în valoare de 100 de miliarde pe an mai ales din cauza activităților criminalității organizate, dar nu știm exact ce procent reprezintă aceasta. Avem deci anumite cifre care sunt suficiente pentru noi. Uh, nu avem cifre bune din uh, domeniul cybercriminalității, avem cifre din partea um, lumii um, economice, dar nu suntem siguri că cifrele sunt foarte fiabile. Știm însă că problema nu este una de dimensiuni mici și este în creștere. În ceea ce privește definițiile, sunt de acord cu domnul Albrecht că poate ar trebui să îmbunătățim și mai mult metodologia ne bazăm mai ales pe interpretarea statelor membre în ceea ce privește tipurile de criminalitate și modul în care ne transmit datele, chiar dacă există mici uh, variațiuni între interpretările naționale care ar putea diminua oarecum integritatea concluziilor noastre, dar aceste diferențe cred că până la urmă sunt destul de mici. Traficul de cocaină înseamnă cam același lucru în toate statele membre. În noile tipuri de criminalitate online, cu siguranță există variații mai mari, deci sunt de acord că definițiile trebuie îmbunătățite. Domnul Mulder a pus o întrebare tot legată de internet și ce putem face. Este prin însăși natura sa o problemă globală, deci oricum reacția noastră nu poate fi decât limitată, dar măcar să facem ce putem face în Uniunea Europeană, adică să ne asigurăm că avem echilibrul potrivit în protecția libertăților personale pe internet, o valoare importantă pentru mine în calitate de ofițer de poliție, dar, pe de altă parte, să nu pierdem controlul asupra internetului, să nu ajungem în situații în care nivelul uh, răului făcut Uh, administrațiilor, companiilor, cetățenilor este din ce în ce mai mare. Ce înseamnă acest lucru? Trebuie să ne asigurăm că poliția va avea acces la informații, um, la informațiile deținute de uh, ofertanții de servicii pe internet. Comunitatea polițienească ar trebui să uh, ar trebui să se țină mai mult cont de nevoile noastre în momentul în care se vorbește despre protecția datelor, despre tehnologie, despre internet și așa mai departe. Domnul Mulder a întrebat de asemenea dacă Europolul are suficient de resurse și suficiente prerogative. Nu e vorba de prerogative aici. Prerogativele sunt uh, ale autorităților naționale și e bine că e așa. Europolul nu trebuie să aibă prerogative independente pentru a urmări aceste fraude. Eu cred că trebuie să coordonăm reacția internațională la problemă, adică statele membre trebuie să coopereze pentru a face lucrurile în mod eficient. Deci nu e o problemă de prerogative, mai repede o problemă de resurse. Pot, trebuie să profit de ocazie pentru a spune că autoritatea bugetară a Uh, hotărât să ne dea o nouă capacitate de luptă împotriva criminalității fără a ne da resurse suplimentare pentru aceasta. Deci este clar că resursele sunt limitate la nivel de Europol. În legătură cu noile modele în criminalitatea um, organizată, ele sunt mai ales criminalități pe internet după cum am spus, dar și în domeniul mediului, în traficul cu deșeuri. Example, uh... Și apoi vedem și cum frauda TVA migrează către piața energetică și a electricității și acest lucru stârnește îngrijorare. Doamna Matiu, dumneavoastră ați întrebat ce se întâmplă cu traficul de arme. Din păcate n-am suficiente informații astăzi, dar pot să vă contactez mai târziu, după ce mă documentez. Mulțumim. Domnule Paul, continuați dumneavoastră. Da, două observații, dacă mi este permis. Directorul Europol a identificat câteva sectoare priori, prioritare cu cibercriminalitatea, cu uh, alte tipuri de fraudă. Ei bine, președinția irlandeză asta și vrea, uh, securitate pentru creștere și ocupare am recunoscut faptul că dacă avem un mediu stabil uh, și sigur din punct de vedere economic, automat crește încrederea în acesta, uh, cresc investițiile și sistemul în sine, uh, sistemul legal, economic, face mai bine față sistemului ilegal și contracarează mult mai bine lipsa de încredere. Reuniunea informală JAI din ianuarie a fost o reuniune la care s-a prezentat un document exact pe acest subiect, statele membre și miniștrii de justiție putând să se angajeze în întregul uh, demers și putând să uh, își dea seama că în circunstanțele actuale, practic, uh, economia legală se poate dezvolta și că se încearcă punerea de bețe în roate în economie, economia ilicită. Ca să nu repet ceea ce s-a spus, vreau doar să menționez că expertiza Europol în identificarea criminalității este una fără precedent și cred că putem într-adevăr să ne bazăm pe asta. Din perspectiva COSI, noi dorim să dezvoltăm priorități pentru acțiune. Și sperăm că la Consiliul Jai se vor adopta concluzii pentru ca mai apoi să operăm exact în acele sectoare din care se poate contracara criminalitatea organizată, de unde putem să frângem cercurile infracționiste și ne putem asigura că aceste planuri operaționale sunt implementate eficient și cu rezultat, obținând beneficiul maxim pentru toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, spune președintele. Avem în sală și um, reprezentanți de la comisie doresc să, și ei să intervină. Doamna Amici. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută evaluarea riscului um, prezentat de crimă organizată. Într-adevăr, e deschis ciclul politic și în următorii patru ani cu asta ne vom ocupa. Vreau să salut efortul care a fost depus până acum pentru elaborarea acestui document, efort din partea Europol. În contextul ciclului politic, subliniez că la comisie uh, deja se, uh, lumea participă la uh, una din etapele importante. După cum a spus domnul Power, e vorba de elaborarea împreună cu președinția Consiliului a documentului de consiliere menit să aibă funcție de dirijare uh, a Consiliului JAI în așa fel încât să fie stipulate prioritățile pentru ciclul ce va urma. În egală măsură, pentru Comisie este important să existe sinergii între acest ciclu politic și orientările europene politice și toate inițiativele aferente. În acest context, permiteți-mi să fac câteva scurte observații cu privire la amenințarea uh, armelor. SOCTA confirmă faptul că armele reprezintă numitorul comun în foarte multe cercuri infracționiste armele care sunt produse ilicit și comercializate ilicit reprezintă o amenințare imediată și directă la adresa cetățenilor europeni, cu rezultate adesea devastatoare, după cum am văzut uh, recent în Norvegia, Franța sau Belgia. Așadar, aceste uh, tragedii nu fac altceva decât să slăbească încrederea uh, cetățenilor în ceea ce se întâmplă la acest nivel. Armele pot fi um, reutilizate. Am văzut că arma utilizată la Toulouse fusese produsă în 1944, de exemplu. Statele membre au recunoscut această problemă și în decembrie 2010, sub președinția belgeană, în concluziile Consiliului s-a subliniat nevoia de a exista acțiune pe termen scurt și lung împotriva armelor grele și împotriva traficului ilicit. E puțin surprinzător faptul că SOCTA nu face un pas adițional pentru a include și armele în prioritățile sale și în recomandările sale, și tocmai asta am vrea, de fapt, să vedem pe viitor, că se face ceva și în această direcție. Salutăm uh, dezbaterea de astăzi și ne bucură faptul că se poartă o discuție politică pe acest ciclu de strategii și uh, mă bucur că am avut ocazia să-i ascult pe membrii Comisiei Libe. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, am finalizat și acest punct de pe ordinea de zi. Suntem aproape Uh, perfect încadrați în program și trecem la următorul punct, amendarea deciziei 2009 95 JAI în ceea ce privește lista terțelor state și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri. Raportor este domnul Filip Kleis și astăzi vom asculta o prezentare din partea domnului John O'Mahony, președintele Consiliului de Administrație al Europol, după care îl vom asculta și pe Rob Wainwright, directorul Europol. De îndată ce se face tranziția la prezidiu, vom, îi vom asculta pe experții noștri. Vă rog, domnule O'Mahony. Good afternoon, everybody. Mr. Chairman and members of the committee. Mulțumesc foarte mult. Ca membru al Consiliului Director Europol, vă mulțumesc pentru această posibilitate de a veni să țin o prelegere în fața Comisiei Libe cu privire la propunerea depusă în fața Consiliului uh, despre terțele state și organizațiile cu care Europol poate încheia acorduri. E prima dată când mă aflu în fața Comisiei Libe și aș dori cu acest prilej să vorbesc puțin despre mine. Sunt uh, ofițer de poliție în Garda Chicano, uh, forța polițienească irlandeză și am experiență de 36 de ani în uh, domeniu. Uh, am experiență vastă în acest domeniu, uh, de la poliția comunitară până la anchetarea unor uh, infracțiuni grave din crimă organizată. Timp de trei ani am fost uh, șeful biroului de anchetă și acum mă ocup de departamentul de crimă și securitate la Europol și Interpol. Mă bucură faptul că pot să prezint astăzi această propunere alături de domnul Wainwright, care vă poate oferi și dânsul mai multe informații pe același subiect. După cum bine știți, de-a lungul anilor, Europol a implementat acorduri cu 18 state non-europene și 13 organizații internaționale. Acestea au asistat Europol în acțiunile sale de combatere a tuturor formelor de crimă gravă internațională și terorism, toate afectând Europa. Propunerea care e astăzi pe masa de lucru se referă la recomandările reuniunii noastre din octombrie 2012. Vrem să adăugăm patru țări pe lista noastră, Brazilia, Georgia, Mexic și Emiratele Arabe Unite. N-am fost președintele Consiliului Director la vremea respectivă când au fost făcute aceste recomandări. Am fost delegatul Irlandei și am sprijinit această inițiativă care s-a bazat exclusiv pe nevoile operaționale ale Europol și ale statelor membre din perspectiva implementării uh, legislației. Nevoia de a încheia acorduri cu terțe state și cu organizații, organizații internaționale pentru a combate mai eficient terorismul și crima organizată uh, reprezintă o problemă care adesea e subiect de discuție în Consiliul nostru director, mai ales când discutăm despre cooperarea cu Europol și relațiile externe. Dată fiind această propunere, e posibil ca lista ta terțelor state să fie amendată și um, prima dată s-a discutat asta pe 1 decembrie 2011. Pe atunci, Consiliul Director a invitat uh, Europol pentru a prezenta avantajele și dezavantajele amendării acestei liste. Totul s-a întâmplat și sub premisa că există acorduri de dorință de a avea un acord de parteneriat și cooperare uh, exprimată de Georgia, dar și de celelalte state. După care, pe 1 februarie 2012, directorul Europol a prezentat un document în care a subliniat că există șase țări și două organizații uh, Uh, cu care Europol avea un interes uh, de cooperare operațională. Lista țărilor la vremea respectivă cuprindea Brazilia, Mexic, Emiratele Arabe Unite, Georgia, Japonia și Noua Zeelandă. Organizațiile care urmau a fi incluse erau reprezentate de Banca Mondială și Centrul SELEC uh, de implementare a legislației în partea de sud-est. Pe atunci s-a ținut cont strict de interesele operaționale ale Europol. Noi am luat notă de informațiile oferite de colegii de la Europol și l-am rugat pe directorul să, nostru să uh, analizeze situația din Georgia, Mexic și Brazilia. După care a urmat o reuniune în iunie 2012, când au fost prezentate cazurile separate ale Braziliei, Mexicului și Georgiei punctând faptul că primele două au reprezentat uh, o prioritate, cooperarea cu Mexic fiind considerată importantă. Deci au fost prezentate cazurile individual și în fața acestei comisii vreau să subliniez care sunt principalele domenii infracționiste uh, pentru care s-a constat că aceste țări trebuie incluse pe listă. Georgia mai întâi. Am fost informați că crima organizată din Georgia uh, acționează în Europa și a luat amploare în ultimii 10 ani. Mai multe state membre au probleme din acest motiv, din cauza grupului infracționiste georgiene care operează de fapt prin natura lor internațional. Un acord de cooperare cu Georgia ar face ca serviciile secrete să poată coopera, să se facă analize exhaustive, Europol având o privire de ansamblu mult mai bună asupra impactului crimei, crimelor organizate georgiene în Europa. Europol ar putea să formuleze o poziție mai fermă în momentul în care au loc anchete operaționale care au un impact direct asupra statelor membre din cauza infractorilor georgieni. S-a efectuat un studiu de impact uh, și Georgia a fost identificată ca fiind o amenințare uh, gravă uh, pentru Europa în ceea ce privește traficul uh, de droguri și alte activități de crimă organizată, mai ales dată fiind poziția sa geostrategică. Europol, într-unul din dosarele sale în care abordează problema crimei este europene a menționat că Um, crima organizată georgiană este foarte problematică pentru că își desfășoară activitățile în Uniunea Europeană. În domeniul migrației ilegale, a furtului de identitate, a uh, spălării de bani și a traficului de droguri. Prin urmare, analiza cazului georgian ne-a arătat exact care este impactul crimelor organizate georgiene asupra Uniunii Europene și pentru asta e nevoie de cooperare consolidată între Europol și Georgia pe viitor. Brazilia. Am prezentat și o analiză a Braziliei și s-a ajuns la concluzia că ceea ce s-a adoptat la summitul UE-Brazilia din 2011 impunea o cooperare consolidată pentru uh, a preveni activități de spălare de bani. E nevoie de un schimb bilateral de informații, de schimb de, bun pract- de bune practici și e nevoie să îmbunătățim cooperarea polițienească și judiciară. În ceea ce privește nevoile operaționale ale Europol și ale statelor membre, analiza a arătat că în ultimii ani numărul uh, europenilor care migrează spre Brazilia a luat amploare. Prin urmare, e important să urmărim grupurile infracționiste braziliene pentru că ei reprezintă facilitatorii uh, uh, migrației uh, ilegale. A existat și un studiu în 2011 care a arătat uh, foarte clar care e situația exploatării sexuale în uh, America Latină. Și acolo am identificat un risc. La fel și cu traficul de droguri în Brazilia, Columbia și Mexic. Există o piață acolo în ceea ce privește traficul cu specii aflate pe lista speciilor periclitate. Există și uh, trafic de droguri care este problematic, cibercriminalitate, furt de identitate, carduri și așa mai departe. Brazilia uh, va fi gazda Jocurilor Olimpice în 2016, la fel și gazda următorului campionat mondial de fotbal și e foarte important să uh, consolidăm cooperarea. Din nou, analiza a arătat că e necesar să cooperăm mult mai strâns cu Brazilia. Mexic. Analiza noastră a arătat că, la ora actuală, nivelul de interacțiune dintre Europol și autoritățile mexicane este scăzut, chit că Europa ar putea fi o țintă a infractorilor mexicani. Există o amenințare directă uh, din punctul de vedere al securității interne și e foarte important să nu pierdem din vedere acest lucru, pentru că tot ceea ce ține de droguri e foarte important în relație cu Mexicul. Astăzi s-a discutat despre un nou risc care vine din partea cartelurilor mexicane pentru că ei vor să acceseze piața drogurilor din Europa. Din punct de vedere tradițional, ei uh, s-au axat pe SUA, uh, principalul furnizor fiind Columbia, dar iată că de data aceasta lucrurile se schimbă. Au existat uh, câteva capturi de droguri care ne fac să credem că, într-adevăr, uh, Europa ar reprezenta o piață interesantă pentru cartelurile mexicane. E vorba de metamfetamine, uh, de asemenea și 400 de kilograme de cocaină au fost uh, descoperite în Spania sursa fiind Mexicul. Problema este și traficul de ființe umane, mai ales din Europa de Est, România și Bulgaria, femeile de acolo fiind uh, transportate către Mexic. Grupurile teroriste din Mexic reprezintă iarăși o problemă. Um, au fost retrase sume importante de bani uh, în urma furtului de carduri și bandele de uh, motocicliști sunt și ele demne de menționat aici. Deci, analiza arată că grupurile infracționiste mexicane uh, reprezintă o amenințare la adresa securității interne europene. Indicațiile sunt suficient de serioase pentru a acorda o atenție specială consolidării cooperării între Europol și Mexic. La reuniunea din 6-7 iunie, directorul a recomandat ca aceste trei țări să fie incluse pe lista țărilor uh, cu care se cooperează consolidat. Se constată că acordurile de cooperare și parteneriat ar trebui să fie semnate în cadruri diferite, prioritate fiind acordată Georgiei, mai ales prin prisma liberalizării vizelor. Trebuie de asemenea să ne gândim cât mai repede și la un acord cu Mexicul. Mai mulți membri din Consiliu au fost de părere că recomandările ar, că recomandărilor ar trebui să li se dea curs, că ar trebui să se țină cont din punct de vedere politic uh, um, la, um, că, ar, că ar trebui să existe, mă scuzați, o cooperare consolidată. Germania, de exemplu, a propus ca Europol să prezinte o analiză și în ceea ce privește cooperarea cu Emiratele Arabe Unite. Uh, statele membre au fost de acord și am, Europol urmează mai târziu să prezinte o analiză în ceea ce privește nevoia de a coopera și cu Emiratele Arabe Unite. A existat o procedură scrisă și pe 25 iunie a fost elaborat un raport, urmând ca uh, pe 6 iulie să se ofere un răspuns. Comisia, însă, mai târziu a exprimat un aviz negativ față de cooperarea cu Emiratele Arabe Unite. Pe 9 iulie am invitat Uh, am uh, amânat procesul, urmând a discuta mai târziu despre acest caz, având în vedere și deciziile ce urmau fi uh, luate, ce au fost luate, mă scuzați, cu privire la Mexic, Brazilia și Georgia. S-a, dovedit că în combaterea crimei organizate numărul de Uh, cazuri uh, este tot mai mare. Emiratele Arabe, Arabe Unite a devenit un adevărat centru pentru criminalitate organizată um, prin faudare, frauda cu TVA și uh, schimbările și spălarea de bani. Există 33 de porturi maritime acolo care, unde se face foarte mult trafic cu, cu țigări. De exemplu, un număr foarte mare de confiscări e confiscat acolo. Uh, de asemenea, țara de destinație uh, uh, pe care o reprezintă Emiratele Arabe Unite vizează și traficul cu droguri. Un caz a, invita, a inclus o serie foarte mare de fonduri confiscate. Alte active au fost uh, confiscate în valoare de 6 milioane. Un acord operațional ar permite uh, Emiratelor Arabe Unite să schimbe informații cu uh, statele membre și să facă ca Europol să fie un actor principal în combaterea fraudei în Europeană. În concluzie, având în vedere Uh, importanța tot mai mare a Emiratelor Arabe Unite ca centru pentru uh, criminalitatea uh, organizată, acest studiu a reprezentat o justificare a unui acord cu Emiratele Arabe Unite. În 3 și 4 octombrie 2012 s-a discutat din nou acest subiect și s-a ajuns la concluzia că trebuie să se recomandă um, introducerea acestei țări pe lista Consiliului. Însă Consiliul nu a fost de acord cu această decizie. În 4 octombrie 2012, predecesorul meu a uh, informat uh, Consiliul uh, de decizia de a uh, include Emiratele Arabe Unite, Georgia, Mexicul și Brazilia pe lista neagră secretariatul Consiliului a pus la dispoziția Consiliului cazurile pe care tocmai le-am prezentat. Uh, decizia de a depune uh, de, de a lua decizia Consiliului. Consiliul și-a dat seama că noul cadru juridic uh, Europol va intra în vigoare în următorii ani, ceea ce va include schimbări în legătură cu felul în care pot fi încheiate acorduri de cooperare. Însă, recomandările Europol se bazează doar pe nevoile operaționale ale Europol și ale statelor membre. Această decizie a fost luată în conformitate cu legisla- procedurile legislative aplicare, în conformitate cu articolul 26.1a a deciziei Consiliului Europol. Pentru a face față formelor de criminalitate în Uniunea Europeană, cooperarea privind aplicarea legii trebuie să evolueze pozitiv. Uh, Comitetul Director Europol trebuie să se asigure că se iau decizii pentru a permite Europol să acorde sprijin statelor membre și um, autorităților competente de aplicare a legii. Responsabilitatea Europol, inclusiv a Comitetului Director, este să ajute uh, autoritățile competente să sporească securitatea și să o asigure pentru toți cetățenii europene și de aceea invit Comisia Libe să recomande în atenția Consiliului amendamentul propus. Mulțumesc! Domnule Wainwright, doriți să adăugați ceva în acest sens? Mulțumesc! Uh, antevorbitorul meu a prezentat foarte, foarte bine, foarte detaliat situația. O să vă mai răpesc doar câteva minute pentru a uh, evidenția o serie de aspecte. În primul rând, uh, extinderea mandatelor Europol este foarte importantă, având în vedere tot ce am spus în ultima oră în legătură cu globalizarea cu criminalității organizate. Avem nevoie de o strategie externă foarte puternică. Apoi, Chiar în această săptămână, raportorul de la Comisia CRIM, în raportul său interimar, a solicitat uh, agențiilor JAI să uh, uh, intensifice relațiile cu partenerii neuro- neeuropeni. Uh, Europolul și-a extins mandatul în conformitate cu procedurile care figurează în cadrul nostru de funcționare. E o listă care a fost adoptată de către Consiliu, care ne-a permis să lansăm uh, procesul care implică un studiu al, uh, dat, al uh, normelor de protecție a datelor în aceste țări terțe. Autoritățile de protecție a datelor evaluează această listă înainte de finalizarea negocierilor și uh, acordul uh, negociat este validat la Consiliu. 25 de țări sunt pe listă, 9 dintre care au acorduri operaționale la scară largă care ne permite schimbul de date personale. 9 dintre ele au acorduri strategice care nu includ posibilitatea de a, trans, de a tra face transfer și de a pune comun uh, date personale. Mai există țări care uh, sunt pe listă și care fac uh, obiectul unui, unor negocieri privind acordurile. Asta e o listă dinamică pentru că criminalitatea se schimbă anual, așa cum am spus și în studiul SOCTA, și și noi trebuie să ne adaptăm, așa cum spunea și președintele. Uh, această listă a fost schimbată în 2009, în urmă cu patru ani, și s-au întâmplat foarte multe de atunci în uh, lumea criminalității, așa cum a recunoscut uh, SOCTA. Și de aceea, Europol a identificat aceste patru țări care sunt de interes uh, foarte mare pentru Uniunea Europeană din această perspectivă. Înainte chiar eu am spus că Uh, cartelurile de droguri mexicane sunt o amenințare tot mai mare, uh, Comunia Europeană a devenit uh, o platformă pentru frauda cu TVA și așa mai departe. Recunosc că din perspectiva legislativă trebuie să primim și propunerea Comisiei Europene cu privire la noul regulament Europol. Ar fi poate mai simplu să așteptăm ca acest proces să fie finalizat înainte să începem o Uh, un proces uh, legislativ paralel și cei care se ocupă de gestionarea acestui proces um, le spun că, într-adevăr, nu sunt situațiile ideale, dar uh, realitatea operațională e ceea ce este. Am așteptat patru ani pentru a ne actualiza lista. Mă întreb cât va trebui să mai așteptăm înainte ca regulamentul Europol să intre în vigoare. Deci e doar o reflecție a, obiect, a analizei uh, obiective Europol, a felului în care arată astăzi organi, um, criminalitatea organizată și felul în care trebuie să ne mm, adaptăm capabilitățile în consecință. Și, în fine, ce nu decidem prin această propunere e să încheiem aceste acorduri cu aceste, aceste patru țări. E doar începutul unui proces îndelungat. Încercăm doar să deschidem o portiță, după care protecția datelor, Uh, va fi uh, abordată în amănunt și e clar că nu există niciun fel de uh, proces automat. Includerea pe listă nu înseamnă neapărat includerea unui acord operațional pe viitor. Deci încercăm doar să lansăm o posibilitate. Europol are nevoie de această posibilitate pentru a-și menține eficiența în sprijinirea statelor membre în combaterea criminalității organizate. Mulțumesc! Mulțumesc! Trei persoane s-au scris la cuvânt. Filip uh, Clay și după aceea doamna Mathieu. Începem cu Filip Kleis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, invitațiilor noștri pentru prezentări, uh, prezentări foarte, foarte interesante, exhaustive. Aș dori să pun o întrebare. Ați vorbit despre rolul operațional al Europol. Deci, ați vorbit de rolul operațional Europol. Ar fi foarte bine dacă am avea uh, și informații pe care uh, domnul Omaili ne-a pus-o la dispoziție. Cred că ar fi foarte bine dacă aceste informații ne-ar putea fi transmise în scris. Iată care este uh, uh, rugămintea mea. Astfel am putea să continuăm dezbaterea. De ce lista acestor țări terțe a fost uh, uh completată. E vorba de țările cu care Europolul are acorduri de cooperare. Eu plec de la premisa că trebuie încheiate convenții operaționale, respectiv cu schimb, uh, care implică schimbul de date personale. O altă întrebare, cea legată de calendar. Există o altă listă de țări terțe cu care sunt, avem în curs negocieri sau uh, cu care negocierile nu au fost finalizate, Israelul, Marocul, China și India, mai ales. Europolul, aș dori să știu dacă are în curs uh, negocieri sau are capacitatea să continue negocierile cu aceste țări și să asocieze aceste țări la aceste negocieri. Cum se întâmplă de fapt în realitate? Negocierile cu INA India, China, Marocul și Israelul au fost întrerupse, poate, sau puse în uh, așteptare. Aș dori să știu când dorește să, negoci- să demareze negocierile cu Georgia, Emiratele Arabe Unite, Brazilia și Mexic. Acum, uh, domnule Wainwright, deja ați dat un răspuns la această întrebare. Ce se întâmplă cu negocierile? Pentru că încă așteptăm un nou regulament cu privire la Europol. Doamna Mathieu. Oui, merci, Mulțumesc, domnule președinte. În principiu avem o atitudine favorabilă față de acest acord de parteneriat, având în vedere sensibilitățile acestor țări, dar am o întrebare în legătură cu calendarul. Ați vorbit despre acesta, domnule Wainwright, dar aș vrea să știu în detaliu cum vor merge lucrurile, mai ales în ceea ce privește protecția datelor personale, dar ați evocat deja pe scurt aceste lucruri și, și pre, deci, cel care a vorbit înaintea mea, domnul raportor. Mulțumesc! Doamna Jimenez, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și domnului director al Europol și celuilalt invitat al nostru. Am o întrebare concretă în legătură cu Mexicul. Eu lucrez uh, și în delegația pentru Mexic. Am fost de mai multe ori cu, în Mexic, m-am întâlnit cu ministrul de interne uh, și cu persoana care se ocupă de lupta împotriva criminalității organizate. Ni s-a promis uh, că în mai vom face o nouă vizită, vom discuta atunci despre traficul de droguri și despre toate chestiunile pertinente pentru Europol. Vorbim atunci și despre cooperare. O întrebare pe care aș dori să vă o pun este următoarea. Cum putem să vă ajutăm noi, eurodeputații, pentru a da un imbold acestui acord cu Mexicul, Georgia și alte țări, mai ales uh, în cadrul Comisiei Mixte. Există un acord uh, între UE și Mexic? Mexicul este deschis cooperării cu dumneavoastră? Este Mexicul cu adevărat interesat de o participare în astfel de acorduri? Ne-ați vorbit și despre traficul de ființe umane, despre traficul de droguri, dar când ați vorbit despre Uniunea Europeană și Mexic, ați vorbit și despre carteluri, despre grupurile criminalității organizate în Mexic. De ce carteluri e vorba? m a interesat răspunsul la această întrebare. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Uh, înainte de a da cuvântul domnului Wainwright, uh, o scurtă întrebare în legătură cu Georgia. Cred că organizațiile criminale din Rusia sunt organizate de multe ori uh, la nivel național. Când vorbiți despre criminalitatea organizată din Georgia, cu siguranță includeți aici și criminalitatea din uh, Rusia, uh, mai ales din punct de vedere al Olimpiadei de la Sochi. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Din uh, perspectiva întrebărilor uh, puse, domnule Claes, bineînțeles, vă voi transmite o copie scrisă a prezentării mele. În calitate de președinte al uh, um, Consiliului de Gestiune, format din reprezentanțe statelor membre, este important ca noi să identificăm și să sprijinim Europolul în uh, cooperarea cu țări terțe. De unde criminalitatea are un impact asupra Uniunii Europene, asupra companiilor europene și asupra cetățenilor europeni? Aceste discuții care au început în 2011, la sfârșitul lui 2011, s-au încheiat cu decizie în octombrie 2012, au uh, avut loc la nivel strict operațional Obiectivul era acela de a asigura lupta împotriva unei fluidități în uh, crima organizată. Și noile provocări aduse odată cu aceasta. Suntem, uh, trebuie să continuăm să dezvoltăm aceste acorduri. Uh, um, ele nu se pot fi semnate peste noapte. E nevoie de multe verificări, de, de o perioadă lungă de multe eforturi de ambele părți pentru a ne asigura că standardele atât de importante pentru noi în Uniunea Europeană se regăsesc uh, în aceste țări terțe, mai ales în ceea ce privește protecția datelor. Deci, deciziile luate la Europol pentru a continua pe această cale au fost luate pe baza ideii că dacă vom avea un nou regulament, atunci cu siguranță acesta ne va dicta cum să fie încheiate aceste acorduri, dacă vor fi um, încheiate. Iată ce am avut uh, de spus. Uh, știu că Georgia dorește să inițieze negocieri cu noi, a exprimat acest interes în relațiile cu mai multe state membre, dorește să coopereze mai ales pentru a lupta împotriva crimei organizate. Aceste rețele din Georgia au un impact important asupra Uniunii Europene, dar, uh, bineînțeles, cooperează cu rețele din țări vecine. Am observat acest lucru în mod regulat în statele membre. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Wainwright. Vă rog. Mulțumesc. Întrebarea domnului Clas și a altor eurodeputați în legătură cu aceste negocieri și uh, dacă le putem face față pot să vă spun că suntem obișnuiți cu negocierile în paralel, pentru că, după cum a spus domnul Omaoni, pot dura până la patru ani până se încheie un acord. Nu putem aștepta să încheiem un acord pentru a deschide negocierea unui alt acord. De aceea gestionăm în paralel mai multe negocieri care se află în diferite faze. În momentul de față avansăm bine, am încheiat mai multe negocieri de exemplu, cu Albania, Muntenegru și Liechtenstein, care um, acorduri care arată că noi uh, privilegiem acordurile de cooperare cu țările din uh, Balcanii de Vest. În relația cu Rusia, de asemenea, acordul va fi finalizat curând, probabil anul acesta. Acordul cu Israelul uh, Mm, va mai dura ceva, dar uh, o parte substanțială din uh, acord a fost uh, deja realizată, încheiată. Trebuie să începem negocierile cu Sârbia, iar cu alte țări nici nu am început. De exemplu, cu China, India. Și datorită faptului că e nevoie de voință politică de cealaltă parte pentru a iniția un astfel de proces. De obicei există o astfel de voință politică, uh, dar în, legăt... în aceste țări nu suntem siguri că există. În legătură cu Mexicul și Brazilia, voința politică există la nivel politic, este clar și des exprimată la, de către ambasadorii acestor țări la Bruxelles, de exemplu, uh, cu uh, șefii forțelor de poliție din aceste țări. Nu am nicio, niciun dubiu în legătură cu sinceritatea partenerilor noștri în acest sens, pentru că și ei își dau seama că criminalitatea organizată depășește limitele continentelor, mai ales în ceea ce privește traficul de droguri. Doamna Matiu ne-a întrebat despre proces. Procesul este unul de durată, după cum am spus, pentru negocierea oricărui acord, dar orice acord care ar permite transferul de date personale trebuie să facem un studiu aprofundat în legătură cu legislația pentru protecția datelor în țara respectivă. Deci inspectăm legislația, autoritățile pentru protecția datelor, aplicarea legii în practică, apoi se face un raport evaluat în mod independent Um, de um, Consiliul de Supraveghere care face o recomandare Consiliului de Gestionare care face apoi un raport Consiliului și numai după aceea se poate încheia acordul și de multe ori uh, identificăm probleme majore um, legate de standardele um, protecției datelor în uh, țările partenere și durează uneori 2 ani pentru a depăși aceste obstacole. Deci procesul nu e nici automat, nici simplu și testăm cu adevărat standardele protecției datelor înainte de a încheia un acord. Deci eu am încredere în uh, metodele aplicate în momentul de față și Cred că vom avea și resursele necesare pentru a negocia aceste acorduri cât mai bine. Domnilor, vă mulțumesc. Astfel am încheiat punctul 12? Nu. L-am uitat pe domnul Clas. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată, aș dori să mulțumesc reprezentantului reprezentanților Europolului dar poate ar fi interesant să aflăm și punctul de vedere al Comisiei și Consiliului, pe scurt, vă rog. Okay. Is the Commission representative ready, please? Reprezentantul, cuvinte, eh, reprezentantul Comisiei are cuvântul. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia și-a exprimat punctul de vedere. După cum a spus-o domnul Maogni, președintele Consiliului uh, de Management al Europolului, mai ales în ceea ce privește includerea Emiratelor Arabe Unite pe lista potențialilor noi parteneri ai Europolului. Poziția Comisiei poate fi ilustrată printr-o scrisoare trimisă de doamna comisar Malmström directorilor agențiilor operaționale în domeniul afacerilor interne în luna iunie anul trecut. În această scrisoare, doamna Malmström a cerut precauție în acordurile de cooperare cu țări terțe, având, ținând cont pe de o parte de situația bugetară și faptul că avem foarte puține resurse la dispoziție, inclusiv agențiile au foarte puține uh, um, foarte puține resurse la dispoziție, de aceea trebuie să se stabilească o prioritate a activităților. Pe de o parte, nevoia de a coopera cu țări terțe dacă există un interes al Uniunii Europene coerent cu prioritățile politicii noastre externe, dar și cu prioritățile tematice în domeniul afacerilor interne. Și Aici e vorba și de țările din cadrul politicii europene de vecinătate și partenerii strategici ai Uniunii Europene. Emiratele Arabe Unite nu fac parte din niciunul dintre aceste grupuri de țări. După cum uh, au spus mai mulți vorbitori, în general, am dorit să subliniem faptul că prin uh, lisboniza, lisabonizarea Europolului, E vorba de regulamentul privind Europolul care va fi adoptat uh, cât mai curând. Regimul actual care, va guverna, care guvernează Europolul uh, va deveni caduc și se va deveni caducă și procedura care va permite Europolului să încheie acorduri de cooperare cu țări terțe în domeniul securității interne. Mulțumesc! Thank you. Could we probably... Mulțumesc! Ne puteți transmite o scrisoare acestei scrisori pentru că uh, cadrul dezbaterii privind cadrul financiar multianual, Consiliul tot vorbea despre plăți. Și eu cred că este uh, o abordare destul de stupidă, spune domnul președinte. Dar, într-adevăr, uh, banii sunt puțini și de aceea trebuie atenție în cheltuirea lor. Deci puteți să ne transmiteți această scrisoare? Vă rog, are cuvântul reprezentantul Consiliului acum. Thank you, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt John Gary, reprezint președinția în exercițiu. În ceea ce privește acest subiect, Consiliul Director a prezentat uh, situația foarte corect. Directorul Europol a subliniat ce se întâmplă în plan operațional. În februarie a fost adoptată o decizie. Uh, Consiliul Director și acum așteptăm runda de consultări cu Parlamentul în așa fel încât decizia să fie dusă mai departe spre adoptare. Președinția sprijină această dorință. Cam atât, dragii mei, mai avem punctul 15 pe ordinea de zi, adică chestiuni diverse, nimic. La 16 anunț că data viitoare ne vom vedea pe 8 aprilie la ora 15. Mulțumesc!